I understand we can start. Probably there will be still some colleagues. Uh, cred că putem începe, uh, începe decât am înțeles. Uh, mai sunt colegi care trebuie să sosească de la manifestarea ușilor deschise, însă dacă nu sunt obiecții, aș dori să începem. Poate că vă amintiți că în timpul pauzei de prânz am început, înaintea pauzei de prânz am discutat punctul patru de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui. Aș dori să închei acest punct pentru a vă informa în legătură cu decizia luată în timpul ședinței coordonatorilor uh, aseară. V-am informat în această dimineață în legătură cu Fondul de Solidaritate. Aș dori să vă spun că am mai discutat și subiectul avizelor nelegislative și coordonatorii au decis să redactăm avize pentru rapoartele nelegislative ale altor comisii, pentru comisiile AFCO, apoi uh, Cartea Albă a Comisiei privind schimbările climatice. Acest aviz va fi redactat de către grupul socialiștilor și democraților. Apoi am mai convenit, sau coordonatorii au convenit, și în ce privește raportul privind comunicarea Comisiei referitor la abordarea comunitară cu privire la catastrofele naturale și de origine umană și-a exprimat uh, interesul grupul ALDE, însă are și legătură cu un alt aviz uh, pe care verzii ar dori să redacteze. Așteptăm însă uh, decizia grupului ALDE, dar s-a decis ca acest raport să fie redactat. Uh, în ce privește Comisia Agri, un aviz pentru Agri, pentru uh, handicapurile naturale, va fi redactat de către grupul PPE, iar al patrulea aviz pentru Comisia de Transport și Turism, viitor durabil pentru transporturi. Ne aflăm într-o situație destul de incertă. Mai multe grupuri politice și-au exprimat interesul, deci ulterior o să vă informez după ce vom uh, obține decizia finală ce grup uh, politic va uh, redacta acest aviz. Cu privire la rapoartele din proprie inițiativă, coordonatorii au decis pe baza unei liste de propuneri și au luat o decizie în legătură cu următoarele rapoarte din proprie inițiativă, care urmează să fie redactate de, de către PPE, raportul cu privire la competitivitatea regională, ocupare, programele europene pentru a aborda criza economică și schimbările structura, structurale, apoi coeziunea teritorială în Uniunea Europeană, o condiție sine qua non pentru dezvoltare durabilă și competitivitate la scară globală, semnul întrebării, și uh, raport de implementare. Deci, uh, grupul PPE va avea două rapoarte din proprie inițiativă, cu un raport de aplicare cu privire la coordonarea între Fondul European de Dezvoltare Regională și cel de-al șaptelea program cadru de cercetare și dezvoltare. Socialiștii și democrații au propus două rapoarte, progres cu privire la uh, strategia de la Lisabona și apoi strategia pentru Marea Baltică. Grupul ALDE încă se mai gândește la două rapoarte, o strategie pentru a combate catastrofele naturale sau buna guvernanță cu privire la politica regională europeană. Așteptăm încă uh, decizia secretariatului ALDE în legătură cu raportul pe care îl vor redacta, iar verzii politica regională transparentă și finanțarea sa. Tot la ședința coordonatorilor s-a decis discutarea în viitor a unui alt raport propus de către VERS cu privire la noi indicatori pentru măsurarea, uh, evaluarea uh, situației economice a regiunilor și pentru identificarea deza dezavantajelor după uh, ce raportul Stiglitz va fi pligat. Cu privire la studii și la delegații, am hotărât ca cât mai repede cu putință grupurile să ne trimită propuneri pentru delegațiile pe 2010, care trebuie transmise secretariatului înainte de uh, ședința din luna noiembrie a comisiei noastre. Și propunerile pentru stadii trebuie înaintate secretariatului înainte de ședința din luna noiembrie. Dacă nimeni nu are obiecții în legătură cu propunerile coordonatorilor, ele sunt considerate adoptate și, așa cum spuneam, așteptăm încă uh, Uh, deciziile finale pentru un, uh, unele rapoarte cât mai repede cu putință. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Putem trece acum la punctul 5. Este vorba de rata redusă a accizei în Madeira și Azore. Raportorul propune să avem un schimb de vederi astăzi. E vorba de o propunere necontroversată, iar grupul PPE a sugerat să abordăm acest dosar în conformitate cu procedura simplificată fără amendamente și, dacă sunteți de acord cu această propunere, vom proceda astfel aș dori să îl rog pe domnul Eli Oro dacă dorește să facă câteva observații sau să facă o prezentare colegilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nicio obiecție în legătură cu procedura simplificată. Pot să vă spun câteva cuvinte pentru a prezenta raportul meu. producția de rom și de uh, alcool este o activitate foarte importantă în Madeira și în Azore, dar și în Antile și în uh, insula Reunion. Noi considerăm că măsura pe care o propunem trebuie prelungită pentru a permite Uh, acestui sector uh, să funcționeze la standarde înalte de calitate, calitate, dar și pentru a menține un instrument pentru a compensa uh, produs, prețul ridicat al uh, alcoalelor care nu sunt produse local. Și cred că e foarte important să adoptăm această măsură după consultarea cu colegii mei din Portugalia, din Madeira și din Azore, am uh, cerut astfel să intrăm în procedura simplificată uh, și așa vom proceda. Din motivele educate, stimați colegi, vă rog să sprijiniți acest raport. Iată ce aș dori eu să facem. Dacă însă colegii portughezi doresc să ia cuvântul, punctul lor de vedere ar putea fi interesant pentru toată lumea. Iată, doamnă președinte, ce doream să spun foarte pe scurt. Domnul Texen Nexeira. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă exprim în limba mea. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea sa, mulțumesc uh, și pentru uh, interesul uh, pe care l-a acordat acestui subiect. Foarte pe scurt, această propunere este foarte importantă pentru Madeira și pentru Azore, ambele regiuni, dar și Portugalia consideră că uh, adoptarea acestei măsuri este foarte urgentă. În 2002, Consiliul a permis Portugalii să reducă taxele de accize uh, pentru rom și uh, lichior, uh, lichior produs în Madeira și Azore. Derogarea a expirat în urmă cu un an aproape și am solicitat biroului să permită aplicarea retroactivă acestei măsuri în, în acest an. justificarea uh, derogării, deci uh, argumentele care au dus la acordarea derogării sunt încă în vigoare. E vorba de insule mici, uh, foarte îndepărtate, foarte izolate, la fel ca și întreprinderile care produc alcoolul. Conform studiului Comisiei, Uh, e vorba de produse specifice în uh, insule și deci nu putem fi acu uh, acuzați de denaturarea concurenței prin aplicarea acestei măsuri. Fără această scutire, prețurile ar crește foarte mult, ceea ce ar periclita activitatea acestor firme și le-ar supune la riscuri sporite. Am uh, discutat uh, cu domnul raportor, folosim uh, procedura simplificată, articolul 47, și deci, cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, am dori să propunem să adoptăm acest raportor fără amendamente și am dori ca acest raport să poată fi discutat în mini-plenara din octombrie. Vă mulțumesc, spune doamna președinte cu unanimitate de voturi, uh, adoptăm această decizie și o transmitem la plenară. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnul Alves. Și eu aș dori să-mi exprim sprijinul din uh, partea grupului socialiștilor și a democraților. Sprijinim această uh, uh, măsură, e importantă pentru insule și având în vedere întârzierea acumulată și trebuie să ne gândim și la impactul asupra comunităților rurale, a comunităților mici. Trebuie să încurajăm aceste activități, deci sprijinim întru totul acest raport și am dorit să fie adoptat fără modificări. Aș dori să întreb dacă mai dorește cineva să ia cuvântul adoptăm uh, cu unanimitate această propunere, transmitem uh, raportul la plenară, mulțumesc, și putem astfel trece la punctul 12, dacă uh, Karima Delis este cu noi. Este uh, vom avea un schimb de vederi la solicitarea raportorului astăzi Proiectul de aviz va fi examinat în noiembrie și probabil va fi votat în decembrie, însă astăzi am dorit să avem un schimb de vederi și aș dori să o loc pe doamna Deli să prezinte acest subiect. Uh, dacă se poate pe scurt, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Comisia Europeană a hotărât că anul 2011 va fi anul european al voluntariatului și decizia Comisiei urmează declarația Parlamentului European din 2, 2 septembrie 2008 cu privire la decizia de a declara acest an anul european al voluntariatului. Scopul este să se încurajeze schimburile de experiențe, de bune practici, precum și eforturile făcute de statele membre, de autoritățile regionale și locale și de către societatea civilă pentru a crea condiții propice voluntariatului în Uniunea Europeană. Comisia consideră că voluntariatul este expresia um, implicării civice. Voluntariatul trebuie să încurajeze valori fundamentale, cum este cetățenia, solidaritatea, promovarea binelui comun sau nediscriminarea și trebuie să joace un rol important în educație, tineret, mediu, sănătate, sport, în politica pentru dezvoltare, în egalitatea șanselor și în relațiile externe. Voluntariatul poate contribui la dezvoltarea armonioasă a societăților noastre. Comisia Europeană propune patru obiective în propunerea sa de decizie. În primul rând, să se contribuie la crearea unui cadru propice pentru voluntariat. În al doilea rând, să se promoveze organizația de voluntari și să se îmbunătățească calitatea voluntariatului, să se recunoască activitățile de voluntariat și să se sensibilizeze opinia publică cu privire la importanța voluntariatului. E vorba așadar de acțiuni concrete pentru a atinge aceste obiective, inițiative la nivel uh, administrativ, comunitar, național și local. Anul 2011 va fi un an finanțat cu un buget de 6 milioane de euro. Comisia propune să se adauge 2 milioane de euro pentru lucrări pregătitoare în cadrul proiectului preliminar de buget 2010. Toate aceste obiective sunt nobile. Voluntariatul reprezintă un instrument esențial pentru a se îmbunătăți coeziunea socială, pentru pregătirea civică și pentru promovarea valorilor non-lucrative atât de necesare astăzi. Dincolo de problema mijloacelor, vorbeam despre un buget de 6 milioane de euro, buget uh, insuficient. Acest uh, an trebuie să contribuie la reafirmarea unor principii care nu sunt precizate suficient. În primul rând, trebuie să precizăm ce înțelegem prin voluntariat. Trebuie să se clarifice statutul legal al voluntariatului, să se distingă de uh, voluntar și nu trebuie să se substituie în activități salariale clasice, sau să se substituie acțiunii publice și serviciilor de interes public. Voluntariatul, din punctul de vedere al Comisiei, trebuie să includă deci aceste două aspecte. Anul European al Voluntariatului trebuie să garanteze protecția voluntarilor din punctul de vedere al siguranței muncii, al sănătății și al protecției sociale voluntarii riscă să sufere accidente și nu uh, beneficiază de îngrijiri de sănătate uh, asigurate, garantate. Trebuie de asemenea să beneficieze de susținere pentru a dezvolta un proiect de viață. Este necesar să se faciliteze recunoașterea voluntariatului, validarea experienței dobândite în uh, programele de pregătire profesională. O altă măsură este facilitarea accesului organizațiilor de voluntari la finanțare suficientă și durabilă. Să nu li se impună prea multe demersuri administrative și să se controleze cheltuielile din banii publici. De asemenea, să se evite orice formă de discriminare. Anumite state membre interzic uh, voluntariatul uh, cetățenilor externi, cetățenilor uh, țărilor terțe care nu sunt uh, parteneri ale Uniunii Europene. În anul 2011 trebuie să se permită oricărui uh, rezident într-un stat membru, indiferent de statutul său administrativ sau social, să practice voluntariatul. Voluntariatul se exercită mai ales în sectoarele cu scop uh, nelucrativ și trebuie să permită promovarea unor idei și practici absolut necesare în uh, perioada aceasta, protejarea mediului înconjurător, cooperarea între nord și sud, promovarea economiei solidare. Toate aceste aspecte trebuie să figureze clar în text. Pentru ca acest an să fie un succes, trebuie să fie organizat în colaborare cu organizațiile de voluntari. Trebuie să se creeze, deci, un cadru instituțional stabil pentru participarea acestor organizații la consultările publice. Voluntariatul ar putea să figureze și în conturile Eurostat, în așa fel încât să existe o evidență a activităților nelucrative, inclusiv activitatea benevolilor, voluntarilor. Statisticile ar lua astfel în considerare activitatea acestor organizații și s-ar putea ține cont de implicarea voluntarilor în uh, politici. De asemenea, se va putea lansa Carta Universală pentru Voluntari, care să consfințească drepturile și responsabilitățile acestora. Însă, bineînțeles că nu ne putem uh, mărcini să promovăm aceste obiective într-un uh, singur an. Aceste eforturi trebuie întreprinse și pe viitor. Și ca atare, de ce nu am promovat data de 5 decembrie ca zi internațională recunoscută de ONU, adoptată în 1985? în această perioadă de criză, piața muncii este extrem de fragilă peste tot în Europa. 70 de milioane de cetățeni europeni sunt considerați uh, săraci și uh, precaritatea duce la slăbirea legăturilor de solidaritate între familii. Voluntariatul contribuie la menținerea solidarității. Uh, însă sigur că nu este un uh, panaceu pentru lupta împotriva excluderii sociale, pentru că nu înlocuiește o activitate salarială și uh, oferă o mână de lucru maleabilă și uh, ieftină. Trebuie să amintim toate aceste lucruri și să amintim de asemenea faptul că 2011 urmează anului 2010, care este anul pentru lupta împotriva sărăciei și excluderii sociale. Precizez, de asemenea, că Comisia pentru Cultură a fost numită pentru a se ocupa de acest raport. Marcus Cuia este membru PPE și mă bucur să discut despre acest raport cu dumneavoastră. Sunt sigură că voi beneficia de numeroase propuneri și că vom putea elabora acest raport împreună. Mulțumesc. Dragi colegi, trei deputați ar vrea să ia cuvântul și amintesc faptul că vom purta o dezbatere amplă pe acest subiect în noiembrie, atunci când va fi prezentat acest, va fi prezentat acest aviz. Vă rog așadar să prezentați astăzi doar propuneri uh, concrete pentru raportarea pentru aviz deci uh, v-aș ruga să nu faceți declarații lungi pentru că ne presează puțin timpul. Domnul Caron are cuvântul. Profiterò della... Mulțumesc. Foarte pe scurt, voi profita de faptul că mi-ați uh, dat ocazia să vorbesc. Doamna Deli a prezentat lucrurile cât se poate de clar și de convingător. Acest subiect de care trebuie să ne ocupăm anul 2011 va fi un an important, o ocazie importantă în care uh, putem întreprinde ceva într-un domeniu uh, atât de decisiv cum este voluntariatul. Nu trebuie să pierdem această ocazie, iar dacă vom redacta un aviz, cred că este important ca această comisie să folosească din plin posibilitatea pe care anul 2011 o va oferi. Este important să ne gândim și dacă mijloacele care au fost puse la dispoziție până acum vor fi suficiente și dacă vor putea fi atinse obiectivele pe care colega le-a expus. Cred că data viitoare vom putea face și propuneri mai concrete. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, uh, spune și următorul vorbitor. Salut această propunere, spune domnul Kelly și colega mea, doamna Harkin, s-a ocupat de acest domeniu important al voluntariatului. Sunt absolut de acord cu obiectivele pe care ni le propunem și dacă vom putea să realizăm doar jumătate din ce ne propunem, cred că vom fi făcut un progres masiv. Va fi decisiv pentru economia socială, pentru redresarea economică și vă amintesc că anul trecut în Irlanda s-a realizat uh, un raport de către un institut de cercetare privind voluntariatul și uh, pentru o țară micuță cum este Irlanda, numărul celor care uh, au desfășurat activități voluntare a fost uriașe important ar fi ca ă, șapte sau opt tineri din zece să ă, dorească să se ă, înroleze în asemenea activități voluntare și chiar trebuie să creăm posibilități pentru ca toți să poată să își realizeze această opțiune. Eh, acum nu are rost să intru în amănunte, dar eh, cred că va fi eh, foarte important să recunoaștem voluntariatul. Uniunea Europeană va deveni astfel mai relevantă în ochii cetățenilor prin porțile pe care le deschide în acest domeniu și se va putea îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor noștri. Și sper că vom putea să înregistrăm un mare succes în anul 2011. Mulțumesc, doamna Catrin Belde. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să îmi exprim susținerea pentru eforturile de a majora bugetul pentru acest sector. Va trebui ca informațiile să uh, ajungă repede unde trebuie, ceea ce este uh, dificil de realizat, pentru că trebuie conștientizate aceste oportunități. Va trebui să facem tot ce ne stă în putere pentru a obține mai mulți bani. O altă idee. În baza tratatului de la Lisabona, cred că un an european al voluntariatului va fi esențial. vom putea să ne bazăm pe procedura consultării și poate că după ianuarie tratatul va putea să intre în vigoare și atunci ar fi important să putem să ne completăm raportul. Doamna Deli știe care poate fi rolul Consiliului din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnul Oro. Mulțumesc, doamnă președintă. Pot să spun că împărtășesc întru totul propunerile și concluziile doamnei Deli și aș dori să fac o propunere în acest stadiu al discuțiilor. Voluntariatul se manifestă adesea în, într-un background al mișcării asociative, în Franța cel puțin. Există în Franța o rețea asociativă extrem de densă. Există asociații, dar regulile de asociere sunt cât se poate de stricte și complicate. Uh, pentru ca, uh, până la urmă, să se ajungă la uh, un credit public al respectivelor asociații. Deci, uh, oameni care voluntar se hotărăsc să se înhame la o activitate, se expun practic unor verificări extrem de severe. Oare nu am putea avea în vedere o recomandare din partea Uniunii Europene în cadrul anului european al voluntariatului pentru a recomanda tuturor statelor de, să creeze uh, domenii uh, consult, de consultanță pentru uh, aceste asociații, așa cum există în clipa de față asociații ale juriștilor, alte uh, asociații uh, profesionale. Uh, s-ar putea acorda o asistență juridică și o asistență tehnică, inclusiv uh, pentru uh, o gestiune contabilă a activităților care se vor desfășura în uh, cadrul voluntariatului. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Constat că nu există alte luări de cuvânt. O rog pe doamna Deli să răspundă la întrebarea foarte concretă a doamnei Uh, Catherine Belder, pentru că uh, celelalte sugestii uh, le reținem și vom putea reveni asupra lor în noiembrie. Îmi pare rău, spune președinta, mai există o luare de cuvânt. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ridicat mâna de mai multe ori, dar probabil că nu m-ați observat. Aș vrea să vă felicit pentru această propunere. Este o idee extraordinară și cred că voluntariatul este un lucru extraordinar uh, să lucrezi în serviciul uh, publicului larg. Este și o chestiune culturală care are tradiție în Europa Centrală. Există la nivelul tineretului uh, un interes deosebit și eu de la vârsta de 14 ani sunt membru al unei um, uh, unități voluntare a pompierilor și știu uh, care sunt uh, serviciile pe care le-am adus comunității. Dar să ne uităm și la uh, uh, componentele care țin de legislația muncii în Austria, um, dar am văzut uh, peste tot unde pompierii au intervenit, am văzut și în Grecia și în alte regiuni în care uh, au existat incendii mari, um, apar uneori tensiuni între uh, cei care sunt profesioniști în domeniu și cei care desfășoară o activitate voluntară. Și um, atunci când voluntarii sunt în acțiune, se confruntă câteodată cu nemulțumirea celor care au impresia că uh, ar fi trebuit să poată să-și desfășoare uh, această activitate uh, pe bani. Deci ar trebui din acest punct de vedere să încercăm să creăm un cadru care să reglementeze aspectele de muncă. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Deci, dacă ați vrea să răspundeți la întrebarea care v-a fost adresată. Foarte pe scurt, spune doamna Deli, vă mulțumesc pentru toate gândurile pe care le-ați exprimat și propunerile făcute. Bineînțeles că voi avea grijă ca aceste considerații să fie reflectate în raportul meu. Trebuie să recunoaștem activitatea voluntarilor corespunzători și cred că noul tratat de la Lisabona în clipa de față nu știu dacă vom putea să ne bazăm deja pe prevederile acestui tratat sau nu pentru că uh, anul 2011 se apropie dar ne putem anticipa puțin lucrurile și uh, să ne bazăm pe el. Mulțumesc tuturor. Cred că putem încheia atunci discuția pe marginea acestui punct. Să trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Doctor Fabrizio Barca este oaspetele nostru. Aș vrea să vă informez foarte pe scurt că în contextul dezbaterii care urmează să aibă loc pe marginea politicii de coeziune, Comisia Europeană l-a invitat pe domnul Fabrizio Barca să pregătească un studiu independent, un raport independent, uh, evaluând politica de coeziune așa cum se prezintă în clipa de față, dar și cu trimitere la politica viitoare. Au fost organizate audieri în cadrul elaborării acestui raport și a existat un uh, amplu proces de documentare. Probabil că ne va informa despre asta. Astăzi, domnul Fabrizio Barca este în mijlocul nostru. Dorim să ascultăm prezentarea dumneavoastră și după aceea să avem un schimb de vederi pe marginea propunerilor pe care uh, le veți face. Vă rog să treceți la prezentarea dumneavoastră. Um, Vă mulțumesc, doamnă Hübner. Este o onoare pentru mine să fiu uh, primit de către aleșii, aleși direct ai Europei mele. E un raport uh, care pune accent pe rolul decisiv al politicii de coeziune. Uh, e vorba de asemenea de o politică care are în mod cer nevoie de reformă. Eu o să mă exprim în engleză pentru că raportul a fost redactat în limba engleză mai ușor așa. Singurul uh, titlu inter interesant ar fi fost uh, titlul cu numărul 1, înapoi la origini. Uh, oamenilor le place să creadă că sunt foarte originali, dar eu aș dori să ne întoarcem la origini. După cum știți, tratatele europene uh, încurajează Uniunea Europeană să continuă dezvoltarea armonioasă, indirect, ținând cont de efectele teritoriale în configurarea altor politici și direct prin intermediul politicii de coeziune. Știți foarte bine că politica de coeziune a fost consolidată în anii 70-80 cu scopul principal de a conferi cetățenilor europeni și citez din prezentarea comisarului Thompson din 1973 niciun fel de cauză de a pune la îndoială dorința statelor membre de a acționa în interesul popoarelor lor și, de asemenea, de a optimiza folosirea resurselor. E vorba de un obiectiv economic care duce la eficiență și la competitivitate. Însă a continuat tot domnul Thompson să uh, acopere lacunele în uh, nivelul de trai. E vorba de obiectivul social, includerea socială și echitate. Deci, de la început, această politică avea două aspecte, economică și, economic și social, eficiență și echitate. De ce spun aceste lucruri care pot părea evidente? Pentru că acest concept a devenit un concept uh, controversat. Raportul uh, constată că există tot mai multe neînțelegeri în legătură cu scopul politicii de coeziune, ceea ce a uh, pus în pericol eficiența sa politica de coeziune e văzută în mod greșit ca un uh, instrument de a redistribui banii între state membre și regiuni. Doar un transfer de bani. Dacă aceasta ar fi misiunea politicii de coeziune, atunci nu ar trebui să folosim politica de coeziune, ci ar trebui să folosim un fond de uh, egalizare, uh, un uh, sistem federal, de exemplu, de transfer de bani, fără niciun fel de procedură, fără uh, proceduri. Uh, o hipersimplificare. De ce nu facem așa? Pentru că scopul politicii de coeziune nu este să redistribuie bani. Scopul politicii noastre este dezvoltarea. Iar politica de dezvoltare ar trebui să aibă ca scop eficiența și echitatea. Deci folosirea uh, echitabilă a resurselor și includerea socială prin intermediul uh, furnizării de bunuri și servicii publice, care mai pune o problemă. De ce Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică de dezvoltare? Îmi pare rău că uh, vă prezint aceste uh, subiecte evidente, însă această politică a fost atât de criticată încât uh, nu mai funcționează cum trebuie. Raportul studiază situația statelor altor state și mai ales situația din Statele Unite. Niciun fel de uniune de state cu uh, piețe unificate de uh, bunuri și de capitaluri nu poate avea o politică de dezvoltare care să permită cetăț- cetățenilor să uh, tragă foloase de pe urma piesei și să abordeze riscurile pieței. Era foarte simplu. Uh, era o evidență pentru părinții fondatori ai Uniunii Europene. Dacă așteptările de a avea um, șanse egale uh, nu sunt încununate de succes, cetățenii uh, se opun Uniunii Europene, se opun uh, mobilității pe piața muncii și liberalizării. Dacă Uniunea Europeană nu uh, abordează riscurile și uh, uh, oportunitățile, firmele se vor opune procesului de liberalizare. Raportul analizează situația din Statele Unite, analizează bugetul federal din Statele Unite și descoperă că politica americană e asemănătoare cu politica noastră, uh, însă e de trei ori mai mare, ceea ce e normal, pentru că Statele Unite au o istorie mai mare decât a noastră, însă se bazează pe aceleași idei, uh, locuințe, intervenție socială, competitivitate, subvenții acordate firmelor, protecția mediului și așa mai departe. Însă să vedem care este uh, politica de dezvoltare și e ultima uh, întrebare abstractă înainte de a trece la chestiuni practice, care este politica de dezvoltare potrivită pentru Uniunea Europeană. Avem două modele, uh, modele uh, la dispoziție. Există modelul uh, sectorial Uh, federal și apoi modelul care se bazează pe loc. Primul model creează o politică uh, federală. Avem un uh, fond european pentru inovare, un fond pentru transporturi, pentru schimbări climatice, pentru incluziune socială, pentru ocupare, pentru flexi-securitate și așa mai departe. Acest fond este distribuit din, de către organismul federal, Uniunea Europeană, prin intermediul unor proiecte individuale. E un model. Iar al doilea model se bazează pe loc. E vorba de un fond multisectorial uh, alocat uh, statelor membre cu un capital pentru regiuni prin intermediul unor contracte, licitații pe care uh, Comisia și statele membre le organizează. Granturile pentru proiecte sunt acordate în funcție de criterii stabilite de către statele membre. Statele Unite a adoptat primul model, Uniunea Europeană adoptează al doilea model și aceasta din două motive. În primul rând, și raportul uh, spune că motivele sunt uh, mai în vigoare acum decât niciodată. În primul rând, pentru că e modul cel mai eficient de a proceda și nu am uh, timp uh, să intru în amănunte, însă în raport, conform uh, teoriei de dezvoltare, se spune că această teorie a evoluat foarte mult înspre al doilea tip de model. sunt învățămintele pe care le-am tras din activitatea OCDE-ului, Fondului Monetar Internațional. Deci, politica de dezvoltare, politica de coeziune se poate face doar ținând cont de Uh, preferințele și de cunoștințele oamenilor. E singurul mod de a proceda. Deci nu putem să avem o politică de sus în jos, în care uh, avem doar intervenții sectoriale. Așa cum spunea un prieten american, uh, evităm astfel politica sau sindromul de tip calapod a politicilor de coeziune. Dar mai avem o a doua economie un motiv pentru care Uniunea Europeană trebuie să adopte al doilea model. Modelul sectorial pur și simplu nu se poate practica în Uniunea Europeană. Modelul bazat pe loc este singurul model compatibil cu legitimitatea democratică limitată a Uniunii Europene. Nu există instituții la nivel european care să aibă legitimitatea ă, să intervină în statele membre, în teritoriu și să decidă cum poate fi condusă o astfel de politică s-ar, fi putut, s-ar putea să uh, putem proceda astfel peste 50 de ani. Nu se poate astăzi. Regiunile nu ne permit, uh, statele membre, aspirațiile lor nu ne permit să avem o astfel de politică. Deci singurul mod prin care putem avea o politică de coeziune e politica în care statele membre primesc competența de a pune în aplicare, iar Uniunea Europeană are principiile și liniile directoare. Acestea fiind spuse, un aspect foarte important și final, mă întreb dacă e vorba de o, un lucru modern. Uh, se dezbate foarte mult uh, politica de coeziune. Se spune că trebuie să modernizăm uh, bugetul. Haideți să o facem. Și avem o listă de motive și nu vreau să mă aplec asupra lor. Pot să mă întorc dacă doriți mai târziu, însă aș dori să vă vorbesc doar de titluri. Astăzi ar trebui să facem politica de coeziune mai coerentă, în primul rând, pentru că cetățenii europeni nu văd destul rezultatele acestei politici. Deci, cetățenii europeni nu consideră, așa cum spunea George Thompson, că nu au un motiv să pună la, întâmpla, la, la îndoială voința comună. Nu, cetățeanul european pune la îndoială voința comună de fiecare dată când votează sau, uh, ia, sau acționează sau când nu votează. Politica de coziune astăzi nu este văzută astăzi ca fiind suficient de puternică pentru a duce la rezultate concrete apoi redistribuirea financiară care trebuie corectată și apoi au mai apărut probleme. Criza financiară care solicită măsuri sau un efort mai puternic renoit, din două motive. În primul rând pentru că resursele publice sunt foarte limitate și trebuie să ne asigurăm că ele sunt cheltuite uh, chipzuit și să ducem la rezultate. Și în al doilea rând, pentru că criza actuală Uh, cauzează modificări în regiuni, crize în sectoarele industriale, în firme și așa mai departe și ea necesită uh, modificări uh, prin politici pentru a însoți mișcările de pe piață. Și apoi, în fine, un alt aspect și apoi voi trece la propunerile concrete. Dacă ne gândim la situația din urmă cu câțiva ani, această idee a Europei popoarelor a dispărut din actualitate. În programul uh, său, domnul Barroso, care s-a bucurat de votul dumneavoastră majoritar, el vorbește despre un tratament egal pentru cetățenii europeni. Sau ne solicită ca drepturile cetățenilor europeni să fie folosite la fel precum drepturile lor la nivel național. Deci dacă ne dorim ca aceste, aceste promisiuni să fie uh, ținuse, trebuie să ne asigurăm politica de dezvoltare este viabilă. Și doar o politică care se bazează pe loc, o politică de coeziune, uh, poate fi încununată de succes dar trebuie să o consolidăm și să o modificăm. Și în acest raport, după ce am analizat, după o dezbatere foarte amplă la care s-a referit Danuta, care a implicat uh, universitari, 40 de universitari din uh, diverse domenii, administratori din statele membre și experți de la Comisie, am ajuns la concluzia că această reformă a politicii de coeziune ar trebui să aibă doi, doi piloni. Primul dintre ei e vorba de un uh, concept politic mai vizibil, mai clar ar trebui să fie clar că e vorba de o politică de dezvoltare și că această politică ar trebui să aibă două obiective. În primul rând, eficiență și echitate, incluziune socială și reducerea subutilizării capacităților. Și apoi mai există și dimensiunea socială foarte importantă. E un chenar acolo, nu am timp să intru în uh, detaliu, însă voi uh, reveni la dimensiunea socială. De ce dimensiunea socială a politicii de coeziune este atât de importantă? Însă, haideți să trecem la al doilea pilon al uh, acestei reforme. Acest raport este foarte complex, intră în foarte multe detalii. E vorba de un raport practic prin sugestiile pe care le face, dar are un, uh, o sinteză la sfârșit. Și în final, concluzia raportului, uh, avem aici în acest cerc, la pagina 8, miezul raportului, mai sunt necesare două ingrediente pentru ca această politică să fie de succes. Deci, concentrarea pe prioritățile cheie, un, cuvânt, un concept foarte important, contracte bazate sau licitații bazate pe rezultate și mobilizarea și formarea. Iată care sunt schimbările necesare, însă pentru ca ele să poată să fie făcute, trebuie să consolidăm comisia pe de o parte și să Uh, creăm și să echilibrăm rolurile și competențele Parlamentului European și ale Consiliului. Și trebuie să uh, revizuim în acest sens sistemul de negociere. Voi uh, merge foarte pe scurt pe aceste subiecte și apoi voi răspunde la întrebări. În ce privește concentrarea? Raportul propune ca două treimi din toate fondurile din politica de coeziune ar trebui să se bazeze pe nu mai mult de trei sau patru priorități cheie. Ar trebui să avem o concentrare adevărată, nu o concentrare de tipul strategiei de la Lisabona, când, în care, de fapt, toate tipurile de uh, Uh, utilizări au fost posibile pentru că agenda de la Lisabona era atât de vastă. E vorba de câteva priorități cheie. Care ar putea fi acelea? Raportul nostru spune că nu e la latitudinea unui tehnocrat să facă sugestii. Poli, uh, dezbaterea publică ar trebui să vină cu astfel de uh, propuneri. Dar uh, trebuie să ne bazăm mai ales pe inovare, e vorba de o sugestie evidentă și avem un, un capitol de ce ar trebui ca inovarea să fie o prioritate cheie și apoi adaptarea la schimbările climatice. Nu atenuarea schimbărilor climatice, ci Uh, să includem această atenuare a schimbărilor climatice pentru a ajunge la eficiență. Iar în ce privește echitatea, sugestiile și pro, uh, propunerile principale vizează migrarea, ceea ce înseamnă că nu doar serviciile pentru uh, migranți, ci și serviciile pentru zonele din care migranții pleacă și deci, care, care sunt depopulate. Deci abordarea calității nivelului de trai al cetățenilor din întreaga lume care până la urmă sunt implicați în fluxurile migratorii. E vorba de un subiect care face obiectul metodei deschise de coordonare. Sau mai avem încă două opțiuni. Nu e datoria mea să discut acest lucru, ci a Parlamentului. E vorba de competențe, modificarea, schimbarea competențelor și îmbătrânirea populației. Deci, conform acestui raport, nu trebuie să luăm doar un sector, un transport, de exemplu, sau educația în parte. Să nu acordăm doar stimulente firmelor, ci să luăm uh, teme importante pentru cetățenii europeni și să ne concentrăm politicile pentru ca toate aceste uh, chestiuni să poată fi abordate. Iată prima propunere. A doua propunere, cum să organizăm licitațiile, cum să acordăm contracte. Miezul acestei uh, politici este legătura între subsidiaritate și condiționalitate. dacă nu avem suficientă subsidiaritate, această politică nu mai are sens, pentru că nu permitem oamenilor să uh, intervină. Dacă avem însă prea multă subsidiaritate, pe de altă parte, ne confruntăm uh, cu o situație de anarhie și pierdem până la urmă principiul european, principiile europene. Deci avem nevoie de un echilibru între principiile europene pe de o parte și o adevărată mobilizare a resurselor locale și acest lucru se poate face doar prin intermediul contractelor. E vorba de strat cadrul strategic și uh, rapoartele operaționale. Conform acestui raport, statele membre și regiunile sunt covârșite de proceduri de uh, administrație. Ori noi ar trebui să le lăsăm să facă ce doresc și să se angajeze uh, în cadrul contractelor să țină două promisiuni. În primul rând, în legătură cu migrația să ne arată care sunt rezultatele politicilor lor. Nu ar trebui, de exemplu, ca calitatea serviciilor în zonele în care trăiesc migranții să scadă sau, de exemplu, să îmbunătățim calitatea, competențele copiilor migranților. Sunt rezultate concrete și ar trebui să le vedem reflectate în cifre, în date statistice, așa cum se face și în alte politici. Uh, cum a încercat și această politică să facă, dar nu am reușit pentru că nu am discutat acest lucru. Nu știm suficient despre rezultate, nu avem indicatori suficient de buni în această politică, nu discutăm suficient și așa cum am spus și doamnei Hübner, uh, de când mă ocup de această politică, niciodată Parlamentul European nu m-a uh, întrebat despre rezultatele politicii din Mezzogiorno, regiunea din care vin eu întreagăt s-a discutat, dar nu la solicitarea Parlamentului European. Nu există un sistem în care cineva care se, se, se ocupă de politică e solicitat să vină cu rezultate concrete în legătură cu eficiența acestei politici. Am uh, sfârșit prin a trimite uh, datele Camerei Lorzilor uh, până la urmă, pentru că trebuia să le trimit undeva. În acest context, deci primele iată primele obiective și în al doilea rând, latura instituțională și aici foarte pe scurt, ce, la ce mă refer de fapt. Trebuie să fim foarte atenți. Nu comisia trebuie să spună fiecarei țări sau regiuni ce instituții trebuie să aibă, pentru că altfel încălcăm principiul de subsidiaritate. Dar, pe de altă parte, nu înseamnă că nu ar trebui să avem principii sau reguli pentru toți. De exemplu, în domeniul educației. Știm că uh, în sistemul de învățământ, dacă nu avem un sistem bun de evaluare a competențelor, dacă nu avem un sistem bun de uh, selectare a dascărilor, dacă nu avem un sistem bun de salarizare a profesorilor, rezultatele uh, nu sunt, banii nu sunt suficient de bine cheltuiți. Deci Comisia ar trebui să poată să se asigure că aceste principii uh, cu care suntem cu toții de acord pentru că figurează în uh, recomandările OCDE, Există deci un consens uh, mondial asupra lor. Deci ar trebui ca Comisia să indice cum ar trebui cheltuite fondurile. Apoi, deci astfel e mai uh, evident pentru toți actorii Parlamentului European Consiliu să înțeleagă dacă o țară merge în direcția potrivită sau nu, pentru că obiectivele se reflectă în cifre și ele pot fi discutate. O țară care nu obține rezultate nu ar trebui pedepsită, dar ar trebui să ne explice de ce nu uh, merge în direcția potrivită. Și această explicație ar trebui să fie deci dacă Comisia consideră că această explicație e satisfăcătoare, atunci poate să uh, dea uh, o recomandare și dacă nu, să sancționeze țara. Și acum ajung la sfârșit. Mobilizarea actorilor și a procesului de formare. Sigur, e bine să avem o concentrare a resurselor, să avem mai bune contracte, dar dacă nu îmbunătățim mobilizarea oamenilor la nivel local, această politică nu uh, are rezultatele scontate. Deci trebuie să dăm, să punem la uh, dispoziția Comisiei o sumă modestă de bani pentru a face ceea ce face foarte bine de câțiva ani încoace, respectiv să uh, experimenteze inovările, dar are nevoie de un fond. Nu e vorba de bani mulți, dar trebuie să fie acolo ceva așa cum era în trecut. Și evaluarea de impact, a doua propunere, uh, aici aș putea să vorbesc foarte mult, dar uh, voi fi succint. Am uh, cheltuit prea mulți bani pentru a dezvolta econometria, să vedem dacă această politică e eficientă. Însă există metode mult mai, uh, mai simple. Eu sunt statistician, nu am practicat meseria mea însă de mulți ani, însă nu înțeleg foarte bine toate aceste documente de evaluare care folosesc metodologii pe care nu le înțelegem pentru a spune dacă o politică e eficientă sau nu. Însă avem acum metode de exemplu, sistemul care se numește evaluarea de, evaluarea de impact a proiectelor sau a programelor care poate fi folosită. Și aceasta la modul cel mai simplu. Putem spune, iată, avem un grup de cetățeni, de beneficiari, de firme care au folosit formarea, iată, cei care nu au beneficiat de formare, să vedem dacă e o diferență. E o metodă foarte simplă. Uh, e momentul ca și politica de coeziune să adopte această metodă. Unii uh, spun că nu se poate aplica în totalitate, da, poate numai un sfert din metode pot fi evaluate astfel, dar haideți să procedăm astfel. Și din experiența mea de activitate la comisie, cu comisia, am uh, discutat cu unitatea de evaluare, care e o, direcție, o unitate foarte bună din direcția sa generală, uh, ne permite dacă, să putem evalua peste șapte ani, să vedem dacă s-a făcut ceva sau nu, dar are și un efect de disciplinare, pentru că persoanele care sunt implicate în proiect știu că trebuie să-și asume răspunderea, trebuie să poată răspunde la o întrebare simplă. Care este obiectivul proiectului dumneavoastră? Se cheltuie foarte mult, cheltuie foarte mulți bani, se creează rețele, dar uităm până la urmă cine este beneficiarul. Și ajung la concluzii. Sunt propuneri făcute de un tehnocrat, dar trebuie să ajungem la principiile cele mai importante, să consolidăm comisia, direcțiile generale care Uh, sunt responsabile, pentru că dacă concentrăm banii pe o prioritate cheie precum uh, imigrația, statele membre și regiunile trebuie să știe că la Bruxelles uh, nu doar 2-3 experți lucrează pe acest dosar, ci că 21 de experți foarte bine formați pentru a oferi formare și lucrez cu Comisia de fiecare dată când Comisia a avut o persoană foarte competentă Uh, interesul național, uh, sigur că transpărea, uh, dar până la urmă spuneam, competențele sale sunt mai importante. E nevoie de personal foarte calificat și apoi mai, ar trebui să mai existe și o, o legătură mai puternică între DigiRegi și Employment. Și noile echilibre instituționale pentru că această propunere de reformă propune să permitem Comisiei să tragă la răspundere anumite state membre, să spună unui stat membru care, că nu are instituțiile adecvate. Să vedem, deci Comisia poate spune unui stat membru, uite, ai un an la dispoziție pentru a crea uh, instituții, dar asta crezi crește arbitrarea, um, um, o abordare arbitrară și deci trebuie să reechilibrăm rapoartele instituționale. Ar trebui să avem obiective clare și astfel Parlamentul și Consiliul au uh, subiecte de discutat, pentru că dacă nu, discută în abstract. Deci, sugerez crearea unui Consiliu pentru politica de coeziune și pentru a as, uh, explora articolul 275 din tratat, care uh, dă posibilitatea Parlamentului European de a avea un raport de evaluare și să sugereze că rapoarte anuale privind politica de coeziune ar putea uh, deveni o parte integrantă a acestui uh, raport uh, articol, în baza articolului 275. Trebuie să discutăm nu numai uh, fraudele, ci și miezul conținutului și ajung la ultima pagină. Sigur că trebuie să avem un calendar foarte clar. Aici aveți calendarul la pagina 14, dar aș dori să mai subliniez un aspect. Trebuie să trecem la treabă imediat, în 2010. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție Uh, pentru a înfăptui reforma noastră, dacă dorim cu adevărat să o facem și apoi vom avea nevoie de câțiva ani de dezbateri intense pentru a identifica aceste priorități uh, cheie care trebuie să iasă din, uh, politica, din dezbaterea politică între, între statele membre și Parlamentul European. Și la sfârșit ar trebui să avem un acord final, spre deosebire de ziua de astăzi. Trebuie să ajungem la un acord cu privire la finanțare și apoi peste 9 luni să zicem că avem o, un acord cu privire la prioritățile cheie. Însă pentru un marțian ar fi greu de înțeles cum se decide în primul rând uh, alocarea banilor și apoi uh, felul în care ei trebuie cheltuiți. Deci trebuie să avem simultaneitate între aceste procese, pentru că dacă nu va interveni egoismul statelor membre după ce fondurile vor fi alocate. Și scopul nostru este să uh, avem cât mai multe posibilități și apoi vedem ce putem face am uh, avut rezultate foarte bune cu privire la uh, fixarea obiectivelor. Dar, după cum uh, spuneam, nu e vorba de o problemă pentru tehnocrație, e nevoie de compromis, un compromis la nivel politic și e evident că Parlamentul European poate juca un rol important în atingerea acestui compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc! So the idea is to, to have... Ideea este să purtăm o discuție, să începem cu observațiile și întrebările dumneavoastră și am putea să le grupăm în uh, seturi de 3-4 întrebări. Doamna Elizabeth Shekel. Yeah, thank you so much. Vielen Dank. Um, ich bin... Mulțumesc, spune doamna Schröder. Sunt entuziasmată de faptul că toate aceste adevăruri sunt rostite în această sală. Ați recunoscut că în ultimii cinci ani s-au făcut greșeli și Chiar ați vorbit despre această politică, cum îi spunem noi, earmarking, uh, pe care și eu am criticat-o adesea. Au fost 4-5 ani pierduți, pentru că ea a transformat o politică integrată de coeziune într-un fel de șchioapă politică sectorială. Și mi-e teamă că tocmai regiunile care ar avea cea mai mare nevoie de um, sprijin nu uh, au putut să progreseze. Noi Ehm, am fost foarte nemulțumiți de această eh, politică. Comisia însă nu ne-a ascultat eh, și a dorit acest earmarking, dar ceea ce spuneți dumneavoastră acum înseamnă o întoarcere eh, la rădăcinile politicii de coeziune, la o îmbunătățire a relațiilor de parteneriat, lucruri pe care ă, și eu mi le doresc de mult. Până acum mi s-a părut că a fost prea slabă Comisia. Eu apreciez foarte mult punctele dumneavoastră de vedere. Spuneți înapoi la o politică care ă, timp de mai mulți ani nu a avut șanse de reușită am tot făcut experimente, am, le-am acceptat, am zis hai să învățăm ceva din ele. Dar dificultățile pe care le-am întâmpinat au fost mici, au uh, acceptat însă aceste experimente care au fost introduse practic într-o planificare. Faptul că ă, dumneavoastră ați făcut acum experimente este salutar pentru că ne ajută să ă, întoarcem spatele politicii de care ă, vorbesc, cunoaștem dezavantajele, rapoartele au fost prea ample, micii actori de pe scenă au fost supra-solicitați în cadrul acestei politici și mai ales în ultimele trei inițiative comunitare, Equal, Legal și Indirect, am avut uh, dovada că această zonă de descentralizare ar trebui să beneficieze de un instrumentar care să fie utilizat mai înțelept. Până acum Comisia nu a avut inițiative nu a stimulat aceste fonduri globale care ar fi stat la dispoziție în ideea că trebuie să respectăm subsidiaritatea și să nu intervenim în politicile naționale. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile pe care le-ați făcut. Ca o persoană care se ocupă de foarte mulți ani de politica regională, nu pot să spun decât că trebuie să ne întoarcem înapoi la rădăcini, la parteneriat, la angajamente globale. Oamenii care trebuie să beneficieze de proiecte trebuie să fie implicați în elaborarea proiectelor. Ceea ce uh, ați expus dumneavoastră, mi se pare cât se poate de salutar, pentru că în felul acesta ne îndepărtăm de procedura birocratică a ultimilor ani. Procedură care nu a făcut decât să blocheze spiritul inovativ. Mulțumesc foarte mult! Următoarea vorbitoare, doamna Constanțe Creel, mulțumește și ea pentru această prezentare generală care este apreciată ca fiind excepțională. Multe din ideile mele sunt, uh, se regăsesc în acest raport, spune uh, doamna Creel. Am impresia că ar trebui să mai obținem însă unele lămuriri. Dumneavoastră spuneți că trebuie să ne concentrăm pe anumite priorități. Care ar fi aceste priorități? Pe de altă parte, dumneavoastră vă distanțați puțin de faptul că o mare parte a banilor ar trebui să fie cheltuiți pentru infrastructură uh, și pentru transporturi. Dacă am înțeles bine, nu sunt sigură dacă la asta vă referați, uh, refereați, dar asta ar putea să ducă la ceva conflicte cu statele membre. Un alt punct pentru mine nu a fost cât se poate de limpede. În tratatul de la Lisabona, a treia coloană a politicii de coeziune, pe lângă coeziune economică și socială, este coeziunea teritorială, care este deci prevăzută în tratat. Care sunt uh, proiecțiile dumneavoastră cum ar putea să se modifice noua politică de coeziune din acest punct de vedere, conform criteriilor existente, dacă ar fi să le continuăm sub 75% obiectivul 1 și regiuni uh, de tranziție, în uh, 15 state membre ale Uniunii Europene, aproape că nu ar mai exista regiuni țintă. Știu însă că unele state membre îmbrățișează ideea ca pe viitor mijloacele financiare să le concentreze uh, doar asupra regiunilor din uh, obiectivul 1 Asta ar însemna că pentru Europa uh, de Nord și Europa Centrală să uh, nu mai uh, existe fonduri de coeziune. Așa este cum priviți dumneavoastră lucrurile. O altă întrebare. Pentru mine, coeziunea socială nu se poate realiza doar prin fonduri de coeziune, fonduri regionale și fonduri sociale, ci mai există și un fond pentru dezvoltare rurală care ar putea să fie element al politicii de coeziune. Dumneavoastră ați fi favorabil acestei idei ca acest domeniu al politicii de promovare europeană să fie adus înapoi în cadrul politicii de coeziune? Vă mulțumesc. Mulțumesc lui Constanțe Marcus Piper. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mi s-a părut că este foarte interesant acest raport, dar am poate puțin o altă percepție decât doamna Schröter. Mie mi s-a părut că earmarking-ul a fost un proces cât se poate de binevenit. Bani Europa europeni, banii contribuabililor, în, în felul acesta nu s-au uh, pierdut în nisip, ci au fost utilizați cât se poate de țintit, ce punem câți bani la dispoziție și au existat regiuni care uh, s-au luptat să obțină acești bani. Pentru noi a fost o garanție că putem în felul acesta să ridicăm standardele în anumite regiuni. Pe mine mă irită puțin modul dumneavoastră de a vedea uh, economia de piață și politica structurală. Dumneavoastră spuneați că granițele deschise nu sunt neapărat întotdeauna bune, dar eu mă întreb cum se naște bunăstarea să ne gândim că un german cumpără un Fiat în Italia pentru că apreciază această mașină și un italian cumpără un BMW uh, pentru că îi se pare că această mașină este mai bună. Trebuie să existe această libertate de opțiune. Politica noastră structurală, timp de decenii, și-a uh, propus ca asemenea tipuri de comerț să devină posibile în regiunile mai puțin dezvoltate. S-au investit bani pentru educație, pentru cercetare, pentru ca și a, oamenii din aceste regiuni să poată să aibă aceleași opțiuni și să-și realizeze uh, dezideratele conform uh, celorlalți. Noi am avut țări donatoare și țări care au beneficiat de aceste fonduri. Mă îngrijorează ceea ce ați prezentat dumneavoastră ca fiind o prioritate esențială, migrație, copii, îmbătrânirea societății. E adevărat, dar este al doilea pas instrumentele clasice, structurale, stimularea competitivității, ocuparea forței de muncă, infrastructura care să permită durabilitate pentru uh, platformele industriale și economice mi se pare esențiale. Direcția pe care o sugerați dumneavoastră mie mi se pare ușor uh, periculoasă și nu văd așa viitorul politicii de coeziune. Găsesc că este foarte bine că vă bazați în continuare pe criteriul produsului intern uh, brut în a măsura forța regională sau produsului social brut. Ceea ce nu am înțeles și în legătură cu asta vă adresez o întrebare. Ce vreți să spuneți printr-un Consiliu pentru politică de coeziune? Doriți ca statele membre să creeze un instrument nou uh, Uh, un nou for. Da, noi de câteva ori am mai avut asemenea foruri care pe parcurs le-am pierdut, au adormit. Sau uh, doriți să vă îndreptați într-o direcție care să constituie un impuls nou. Eu aș pleda pentru ca acum când uh, creăm o nouă politică de coeziune, o configurăm să ajungem să avem și rezultate cu ea. Mulțumesc. Dacă ați dori să comentați acum aceste trei contribuții. Um, I think that the, uh... Cred că se întâmplă adesea ca statele membre să nu poată ține cont de experiențele foarte pozitive ale anumitor inițiative comunitare și să nu includă învățămintele desprinse din aceste inițiative în politicile lor. Am uh, pierdut multe dintre aceste învățăminte, pentru că a existat o încercare de a slăbi comisia, o încercare politică, și, pe de altă parte, nu am reușit să menținem o mobilizare suficient de mare a comunităților locale, în timp ce încercăm să axăm aceste politici pe un număr mai mic de priorități. Vorbim despre politici europene. Dacă nu reușim să alocăm resurse financiare suficiente pentru anumite teme, cetățenii nu vor resimți efectele. Care este rezultatul final al acestor politici? Cum contribuie Uniunea Europeană la rezolvarea problemelor pe care le cauzează Uniunea Europeană? Trebuie să ne în, să, să mergem înapoi la momentul în care aceste elemente ar trebui incluse în toate politicile. De exemplu, transportul este un serviciu esențial în multe țări. În prezentarea raportului, transportul poate fi fie un serviciu necesar pentru a se rezolva anumite probleme, de exemplu, pentru a stimula inovația, trebuie să se îmbunătățească uh, legăturile între centrele de cercetare și centrele industriale. De asemenea, transportul este necesar pentru a rezolva problema îmbătrânirii sau a imigrației. Persoanele vârstnice adesea sunt izolate Transportul poate fi deci un mijloc pentru a atinge un obiectiv mai general. Însă amintiți-vă că raportul nu sugerează faptul că toate resursele ar trebui să se concentreze pe aceste priorități, ci doar 60%. Toate țările sunt libere să aloce restul resurselor celorlalte obiective, în mod liber. Deci există constrângeri în privința a două treimi din resurse, însă nu și în privința uh, celelalte treimi. Dimensiunea teritorială acum. Am uh, citit Cartea Verde și cuvântul teritorial este foarte puternic conotat, după cum s-a spus în aceste discuții. Are sensuri foarte diverse. Așa că eu am ales un alt termen. Modelul bazat pe loc. Unitatea de referință a politicii este regiunea cu R mic, nu o regiune administrativă, ci regiunea cu R mic. Nu știm ce este o regiune înainte de inițierea unei politici. Un proiect se axează pe o regiune. Se lansează o politică, actorii reacționează, vin cu proiecte bune și dacă au cooperat, atunci există o complementaritate, o omogeneitate și avem o regiune. Pentru a răspunde la o altă întrebare pe care, dacă o înțeleg corect, întrebarea ar fi de ce raportul cere această schimbare a unității de referință și ce face în privința unităților NUTS 2. Eu unul cred că nu deținem statisticile și nu avem consensul politic pentru a concepe un mod mai bun de alocare a resurselor. Dacă pornim o discuție și încercăm să inventăm noi măsuri, vom ajunge la conflicte între statele membre, conflicte în care statele membre vor încerca să obțină cât mai mulți bani, discuții fără bază conceptuală. Deci, se propune menținerea distribuției actuale. Singura propunere pe care o face uh, raportul este că, că, având în vedere că pragul acesta este destul de strict, și duce la tot felul de manevre statistici, se propune un prag de 75 plus X, în așa fel încât să nu se dramatizeze acest prag de 70%. Însă, aveți dreptate, nu este... Uh, sugerăm să nu se modifice alocarea actuală. În ceea ce privește fondul social, raportul spune că într-o lume ideală ar trebui să fuzioneze cu fondul regional. Însă s-ar crea probleme și de aceea, din motive pragmatice, sugerez să nu se facă acest lucru. Una dintre principalele critici la adresa acestor politici este că nu știm dacă s-au folosit banii contribuabililor. Am uh, spus că în ultimii ani s-a pus prea mult accentul pe audit și pe control, pe nereguli, ceea ce este foarte relevant, însă nu ne spune nimic despre efectele asupra bunăstării oamenilor. dacă cheltuim banii corect, uh, incorrect nu obținem rezultate, însă chiar dacă îi cheltuim corect, s-ar putea să nu obținem rezultate. Raportul pledează pentru efect, eforturi mai mari și nu spune că politicile nu dau deja rezultate bune, însă știm acest lucru doar din punct de vedere calitativ. Există zone în care se cheltuiesc bani pentru inovație și au început să apară studii care arată impactul pozitiv, însă este vorba despre studiile care ar trebui să se facă și pentru restul banilor. E vorba despre evaluări de impact. Cheltuim bani într-un anumit domeniu și obținem rezultate. A crescut rata ocupării, în comparație cu o zonă în care nu s-au introdus aceste politici. Când spunem că nu știm care sunt rezultatele, nu spun că rezultatele sunt proaste, ci că nu știm care sunt și ca atare nu putem să convingem uh, cetățenii de impactul uh, politicilor. S-a exprimat o preocupare cu privire la modul în care Raportul evaluează piețele și uh, competitivitatea. Liberalizarea piețelor este, contribuie la prosperitatea Europei. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să existe și politici de dezvoltare. Pentru că piețele pun presiune asupra anumitor regiuni și dacă aceste regiuni nu pot să reacționeze atunci uh, aceste regiuni vor face presiuni pentru a se pune capăt liberalizării piețelor. Liberalizarea nu poate supraviețui dacă nu se instituie și politici de dezvoltare în așa fel încât toată lumea să aibă de câștigat resursele ar trebui cheltuite pentru competitivitate și ocupare și există un capitol consacrat inovației. Din punctul de vedere al raportului, Europa nu a reușit să dezvolte o politică cuprinzătoare pentru inovație. Programele nu sunt uh, coerente și nu am timp să dezvolt, însă raportul propune un mod mai bun pentru a lega programul cadru care își propune să contribuie la adaptarea bazei de competențe la cele mai bune tehnologice, însă nu uh, presupunem că toate regiunile uh, au uh, excelență. Yes, uh... Jan Albrecht. Am putea conchide că dacă vrem să atingem obiectivele, trebuie să consolidăm comisia. Este foarte interesant și este un punct de vedere în același timp uh, tradițional și netradițional. Poate că este o problemă de formulare. Aș vrea să pun o întrebare foarte naivă. Pentru că, dacă am înțeles eu bine, dacă vrem să creștem nivelul de trai, dacă vrem o bună funcționare a pieței unice, avem nevoie de politici de dezvoltare. Pentru că altfel piețele nu vor funcționa normal. Politica de coeziune este necesară pentru piață, pentru piața internă. În tratat avem reducerea disparităților și politica de coeziune și nu este exact același lucru. Poate face parte din coeziunea socială, însă e, poate fi vorba și de reducerea disparităților pentru a promova piața internă. Dacă vă înțeleg bine, pentru noastră, politica de dezvoltare înseamnă reducerea disparităților și reducerea obstacolelor pentru piața internă. Însă alți politicieni nu văd lucrurile așa. Nu consideră că reducerea disparităților înseamnă politică de dezvoltare, politică de creștere economică. Cred că trebuie să explicăm aceste lucruri, pentru că altfel ajungem din nou la vechea dezbatere dintre uh, cei care uh, elaborează uh, teorii cu privire la dezvoltarea regională. Ați încercat să evitați acest punct de vedere tradițional. Al doilea lucru, vorbim despre politici de coeziune orizontale și dumneavoastră propuneți multisectoriale. Nu e doar o problemă de cuvinte. Asta înseamnă că Uniunea Europeană va avea politici sectoriale și priorități definite, trei sau patru, și aceste priorități vor fi uh, atinse cu statele membre și cu regiunile. Deci uh, vor fi axate pe anumite locuri. Împreună cu oamenii. Deci uh, vor exista politici sectoriale și multisectoriale în paralel, pentru că nu tot se poate face la nivel sectorial, unele lucruri trebuie să se facă la nivel multisectorial. În ceea ce privește aplicarea, există formulări foarte interesante care se bazează și pe filozofii interesante. Un fond multisectorial, unul, este bazat pe un model bazat pe loc. Dacă vrem să eficientizăm sistemul, să creăm un fond. Cred că este o propunere care ar înfuria multă lume. Un alt element, care poate iarăși ține de formulare sau poate că nu, este problema contractelor. În franceză se vorbește despre politica contractuală un uh, contract strategic de dezvoltare și programe operaționale care vor angaja statele membre și regiunile în special. Ce înseamnă acest lucru? Contracte cu statele membre și cu regiunile? Și ce se întâmplă cu mainstreaming-ul? E vorba despre contracte diferite între comisie și state și între comisie și regiuni sau între state și regiuni, între comisie și regiuni prin intermediul statelor membre. Vorbim despre filozofia care stă la baza sistemului. În orice caz, trebuie să citesc uh, raportul în întregime. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. S-ar putea face toate aceste lucruri și cu jumătate din resurse? Dacă nu ne mai ocupăm de infrastructuri, resursele nu se pot uh, cheltui pentru îngrijire de sănătate. Îngrijire de sănătate nu sunt competența Uniunii Europene cea, care a fost reacția Comisiei Europene când ați elaborat rea, raportul? Pentru că Comisia Europeană este cea care a comandat acest raport. Ați primit un răspuns? Care este statutul oficial al raportului? Este important pentru Comisie, pentru că dezbate și am vrea să știm ce părere are Comisia. Este interesant uh, acest punct de vedere conform căruia ar trebui consolidat uh, rolul comisiei. Dacă comisia uh, își sporește rolul, trebuie să plătească cu 100%. sau 95%. Este întrebarea pe care mi-o pun. Am elaborat raportul cu privire la coeziunea teritorială. Spuneți că ar trebui să se bazeze pe locația geografică. Este o idee bună, însă care sunt principiile care stau la baza acestei idei? Pentru că nu putem spune că toată lumea ar trebui să inițieze activități bazate pe locația geografică, dacă ar trebui să fie legate de celelalte regiuni. Păstrați diferența între obiectivele 2 și obiectivele 3? Sau uh, ideea aceasta dispare? Victor Boștinaru este ultima, ultimul pe listă. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi trece la limba română pentru a vorbi în trei limbi. Dumneavoastră de a reforma politica de coeziune pare a fi și începutul unei discuții despre profilul Uniunii, Uniunii Europene la ieșirea din criză, pentru că este limpede ceea ce se întâmplă astăzi cu politica de dezvoltare a celorlalți mari actori, China, Statele Unite, care dezvoltă într-un mod mai coerent politicile lor pe infrastructură, mediu, research and development, educație, le permit probabil ca într-un orizont de timp să aibă răspunsuri mai coerente decât ar putea uh, avea Uniunea Europeană în momentul de față, dependentă de foarte multe decizii naționale. 2. Coordonarea mai bună la scară europeană presupune în mod necesar uh, o abordare integrată și coerentă, inclusiv probabil a uh, fondului de dezvoltare rurală care ar putea fi integrat în acest pachet, ca și ceea ce spunea colegul nostru aici în sală, autorul unui raport impecabil, Jean-Marie Bopui, multi-level multi, governance and partnership. Și atunci, această Comisie Europeană mai puternică, ea trebuie să fie instrumentul care să realizeze o asemenea politică, ar trebui să fie rezultatul ideal al unui proces de negociere care a început din, de la 1 ianuarie 2009, se va încheia la finele acestui an, negociere între guverne, grupuri politice din Parlament. Poate fi această Comisie Europeană pe care noi o vom alege la sfârșitul acestui an, acea comisie la care vă gândiți dumneavoastră. Avem condițiile create. M-aș bucura să, să avem acest lucru. Dar m-aș bucura, sincer, să văd că în procesul de negociere, dimensiunea europeană va prevala, iar cea națională va diminua, va regresa. Și totuși, vă spun, domnule profesor, că la anul noi vom discuta de mid-term budgetary review, care are implicații asupra politicii de coeziune și care desenează cumva tendințele pentru viitor. Acest Parlament ar trebui să adopte o nouă politică de coeziune după 2013 din nou politică și negociere, vom adopta New Financial Framework, din nou planificare strategică, adică buget și din nou negocieri între național și european și încă un lucru care va fi foarte complicat. Cum vom reconcilia interese astăzi vizibil uh, uh conflictuale între vechi membri și noi membri în contextul în care decalajele de dezvoltare dintre noi membri și vechii membri se adâncesc în contextul crizei. Altfel, salut contribuția dumneavoastră și cred că pe baza acestui studiu toți putem să facem un pas în direcția unei soluții care să funcționeze pentru politica de coeziune europeană. Grația, Alei. Uh, thank you. Yes, Dr. Barca, please. Mulțumesc, domnul Barca are acum cuvântul. Thank you. Um... Mulțumesc foarte mult. Uh, una dintre chestiunile cele mai importante este următoarea. Care sunt criticile cele mai importante aduse acestei politici? Uh, ele au venit uh, de la o treime din, de la Banca Mondială, și spun o treime pentru că în Banca Mondială există di, uh, diferențe de uh, poziții. Și Banca Mondială a publicat un raport care spunea că orice politică care uh, e axată pe un uh, singur loc uh, se trebuie evaluată prin intermediul unor repere. Pentru că, așa cum uh, se spunea, punem capăt fluxului de capital uh, înspre aglomerări. Și e motivul pentru care raportul sugerează că ar fi o eroare fundamentală. E vorba de greșeala cea mai mare a vechii politici de coeziune de a avea un obiectiv de convergență, care, din păcate, e expresia folosită în acordul actual convergența venitului pe cap de locuitor, mediu, pe regiune, nu ar trebui să fie obiectivul final al acestei politici. Aș dori să subliniez uh, din capul locului acest lucru. Poate mă înșel, dar aceasta sugerează raportul. De ce? Pentru că obiectivul politicii, în conformitate cu tratatul și Cred că trebuie să facem ce fac americanii cu Constituția lor, respectiv să interpretăm tratatele. De fapt, își petrec timpul interpretând Constituția. Conform tratatului, politica de coeziune ar trebui să ducă la o, uh, un, o dezvoltare armonizată și reducerea disparităților, ceea ce înseamnă crearea de oportunități pentru cetățeni uh, atunci când ei sunt confruntați cu uh, schimbări. Și dacă aceste oportunități sunt, nu sunt similare, atunci uh, Uniunea Europeană nu funcționează, piețele nu funcționează și nu mai funcționează nimic. Pentru că, de fapt, asta așteaptă cetățenii de la Europa. Nu să fie egali, ci să aibă șanse egale, ceea ce înseamnă lucruri complet diferite. Ce înseamnă șanse egale? Indiferent de locul în care trăiesc în Europa, cetăț- cetățenii trebuie să fie siguri de două lucruri. În primul rând că dacă regiunea este afectată de o criză, de o problemă, că e vorba de regi- o regiune săracă sau bogată, atunci el trebuie să știe că are instrumente pentru a se ridica pe picioare. Și, de fapt, a, acea, în asta constă competitivitatea, să recupereze avantajele competitive. Și apoi, echitatea. Toată lumea trebuie să știe că trebuie că la Bruxelles se fac eforturi pentru a ne asigura că nivelul de trai un nivel de uh, trai acceptabil din punct de vedere uh, social e atins. Și se discută foarte mult în raport acest aspect legat de uh, metoda deschisă de coordonare și incluziunea socială. Nu repet uh, tot ce figurează în raport. La ce se referă domnul Barroso când uh, vorbește despre uh, drepturi în platforma sa electorală? Respect, el vorbește despre faptul că cetățenii europeni au drepturi și Tony Atkins, o persoană strălucită pe care am uh, onoarea să o cunosc, a pus această întrebare diferită. Care sunt drepturile cetățenilor europeni? Care este punctul de referință? Care este acest prag? E trebuie să ne referim la nivelul național sau la nivelul european. Și el spune, trebuie să ne referim la ambele niveluri. Și e adevărat că fiecare dintre noi în Europa ne gândim întotdeauna că nivelul de trai al cetățeanului uh, european trebuie să fie atât standardul la nivel național cât și european, pentru că suntem hibrizi, suntem atât național, cât și europeni. Europa trebuie să facă ceva în legătură cu acest prag. Iată care sunt obiectivele legate de uh, corectarea disparităților. Și corectarea disparităților nu înseamnă reducerea uh, PIB-ului pe locuitor, uh, diferența între PIB pe locuitor. Să vorbim că, să zicem că vorbim despre Londra și Sicilia. PIB-ul scade pur și simplu pentru că ambele regiuni nu sunt competitive, pentru că Londra nu mai funcționează și că Sicilia nu mai merge bine. Sau PIB-ul pe locuitor în uh, Sicilia sau în Londra crește. S-ar putea să fie așa pentru că Londra uh, merge foarte bine și Sicilia își revine și ea, dar nu cu aceeași viteză. Deci comparația între PIB-uri pe cap de locuitor nu e un indicator bun. Nu este niciun uh, o metodă bună pentru a măsura echitatea, pentru că e vorba de venitul mediu. Când o regiune recuperează, uh, e vorba de curba lui Williamson în 10-15 ani ă, a mers prost. Deci ceea ce înseamnă că dacă recuperează nivelul, nu înseamnă că ajunge la același nivel cu altă regiune. Ceea ce spunem noi e că această politică nu uh, se ridică împotriva piețelor. S-ar putea să se întâmple așa câteodată, dar nu e așa. Deci mulțumesc pentru această observație și pentru posibilitatea pe care mi-o dat să revin la această problemă foarte importantă. În legătură cu abordarea multisectorială, nu aș fi putut nici eu să explic mai bine situația. Sunt întru totul de acord cu interpretarea dumneavoastră foarte subtilă. Uh, v-ați exprimat foarte bine și pe tema fondului unic. În ce privește propunerea, cred că e greu să o punem cu adevărat în aplicare. Cu privire la contracte, și aici aș dori să clarific lucrurile, Întotdeauna se spune contractele cu statele membre și regiuni. Avem această formulare. Avem două tipuri de contracte. În primul rând, contractele cu autoritatea de gestionare și apoi cu, contractul cu statul, statul membru. E vorba de cadrul național strategic dacă, astăzi. În, prezen, în, în contextul prezent, acest cadru este prea slab. E doar un document de referință, un document interesant, dar nu e obligatoriu. Nu are obiective are doar însă finale și foarte vagi. Deci ce propune raportul? Ar trebui să avem două tipuri de contracte. Pentru fiecare stat membru ar trebui să avem un contract care să fie semnat de către Comisie, de către state membre și în multe state membre de către regiuni, pentru că multe state membre uh, sunt uh, federale, de exemplu Germania, Franța sau Italia. Sigur că o regiune trebuie să cosemneze acest document, așa cum s-a întâmplat în această perioadă. În alte țări nu e așa. În același timp, e nevoie de un contract între Comisie și statul membru. E vorba de programele operaționale de astăzi. Cum uh, eliminăm contradicția. Simultaneitatea e răspunsul. Conform acestui raport, spre deosebire de situația de astăzi, avem pro, uh, cadrul național și apoi programul, trebuie ca programul să pornească mai repede și contractul trebuie semnat în același timp. Deci avem un cadru național strategic care funcționează ca un contract cu statul membre și avem și contractul cu autoritatea de gestionare, uh, care uh, să uh, fie semnat uh, de către agenții, regiuni și așa mai departe o clarificare, eu nu am fost plătit, nu pentru că comisia nu e generoasă, ci pentru că comisia nu m-a remunerat, comisia mi-a decontat uh, costurile legate de deplasarea mea aici. Dar am, am uh, fost so... împrumutat de către ministrul de economie, Economie din țara mea. În legătură cu infrastructura, mă bucur că ați uh, propus această, această temă. Infrastructura este foarte importantă. E o componentă foarte importantă a serviciilor publice. Nu poți avea, de exemplu, un învățământ uh, de calitate fără școli uh, bune, de exemplu. Nu poți avea uh, un nivel de trai fără a avea grijă de teritoriul tău. Din păcate, noi în Mesin avem un exemplu negativ. Ce mai amintește raportul e că acestea sunt instrumente și nu sunt scopul final. Deci, avem prioritățile pe care le identifică raportul, dar infrastructura e o componentă fundamentală, împreună cu ă, elementele care nu țin de infrastructură, dar infrastructura e o componentă principală, dar nu e un scop în sine, ci un instrument. Ceea ce arată că eu nu Uh, inventez noi uh, obiective, de exemplu, de bunăstare, să fericire și așa mai departe. Ideea mea este ca sub eticheta eficienței să aduni cât mai mult pe planul eficienței și apoi sub deviza echității să te asiguri că tot mai mulți oameni pot să depășească acest uh, prag al unui nivel de trai decent dar uh, prețul este pe care trebuie să-l plătești câteodată e că trebuie să angajezi uh, personal foarte mult. On the issue of the commission. În ce privește raportul cu comisia, aș dori să atrag atenția asupra faptului că pe website-ul DigiRegio există foarte multe documente și v-aș invita să citiți audierea unui uh, membru al uh, Fondului Monetar Internațional. Și el a fost surprins de cât de slabe sunt posibilitățile de condiționare pe care Comisia le are la îndemână. el spunea dumneavoastră, nu faceți decât să dați cecuri în alb. În orice caz a fost surprins de faptul că e foarte greu pentru comisie să refuze o țară care solicită să investească bani într-un anume domeniu. Și pentru că nu există anumite țări uh, sisteme de evaluare ale modului în care banii au fost utilizați, atunci, de fapt, nu ar trebui să folosească bani de la Comisia. Este un răspuns bun pentru uh, economiștii care se bazează pe uh, mainstream. Noi spunem că nu există uh, evaluări suficient de bune dar nu afirmăm că noi nu putem să ne uh, realizăm, să ne punem în aplicare politica, pentru că nu există asemenea sisteme de evaluare la anumite țări. Și să ne gândim uh, și la conceptul de diversificare între state. Diversificarea uh, nu a fost îmbrățișată ca principiu, pentru că nu este o abordare adecvată. Pe de altă parte, trebuie să ținem seama de diversitatea instituțiilor care există în diferite țări. Nu trebuie să soliciți unor țări care au deja o foarte bună planificare să își complice și mai mult planificarea. Și există, uh, de fapt, tone de documente care trebuie să fie produse. sugestia este să nu schimbăm formulele valabile în clipa de față. Ultima observație pe care doresc să o fac. Logica acestui raport și uh, rațiunea pentru care Comisia mi-a solicitat să scriu uh, acest raport a fost să avem o revizuire bugetară, pentru că dacă nu vom face asta în următoarele luni, va trebui după aceea să reîncepem negocieri pentru fonduri. Mulțumesc foarte mult! ajungem la finalul timpului uh, prevăzut, uh, dar aș mai avea nevoie de 5 minute pe care le solicit și interpreților. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. În numele colegilor noștri trebuie să vă spun că în anii următori, în anul următor, dar poate și într-o perioadă mai uh, îndelungată, noi vom rediscuta viziunea noastră despre reforma în acest domeniu. Vom avea mai multe audieri, poate și în prezența dumneavoastră. Ne-ar face plăcere ca dumneavoastră să vă aflați cu o anumită ritmicitate în mijlocul nostru pentru a discuta lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult. Puteți, dacă doriți, să mai rămâneți cu noi încă două minute. Noi am încheiat punctul 13 de pe ordinea de zi, care a fost un număr fericit. La chestiuni diverse, nu am ce să vă comunic. Dacă nici dumneavoastră nu aveți nimic de comunicat, putem încheia acest punct, iar data următoarei reuniuni este 3 noiembrie de la ora 15 la 18.30 și pe 4 noiembrie la ora 9. Vă mulțumesc foarte mult pentru cele două zile de lucru și suspendăm aici ședința. Mulțumesc! Mulțumesc și interpreților.